Trebuie să subliniem faptul că aceste acte extremiste sunt inacceptabile pentru întreaga societate. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule ministru, vă mulțumesc tuturor pentru calitatea acestei dezbateri. Și acum, pe ordinea de zi, urmează întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind presupusa folosirea unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri. Doresc să dau mai întâi cuvântul autorului întrebării orale, domnului Lopez Aguilar. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Această întrebare orală se bazează pe rezoluția Parlamentului adoptată în 11 septembrie 2011 cu privire la volurile ilegale SIA și Uh, deținerea ilegală de uh, prizonieri pe teritoriul Uniunii Europene, tocmai pentru a continua uh, activitatea prealabilă a Parlamentului European. Și astfel îmi revine onoarea să adresez această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Aș dori să mă adresez Comisiei Europene. Aș dori să știu dacă s-a studiat suficient norma europeană în domeniul azilului și a cooperării judiciare. Au fost luate suficiente măsuri pentru a evita încălcarea drepturilor fundamentale și pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a, uh, uh, de a evita astfel de fenomene și pentru a uh, verifica activitatea transfrontalieră a serviciilor secrete în contextul așa numitei comisii TDIP. O subcomisie a Comisiei Libe cu privire la deținerea ilegală de uh, prizonieri uh, și supravegherea în masă. Aș dori să pun întrebări și Consiliului. Bineînțeles că am dorit să știm dacă uh, principiul legalității instituționale a, instituționale a fost aplicat în ce privește furnizarea de documente, de procese verbale care au fost întocmite la grupurile de lucru de la Consiliu. Știți uh, care au fost acțiunile concrete duse de către uh, statele membre în acest domeniu și uh, ne puteți aduce detalii în ce privește dorința lor de a lămuri rolul jucat de către serviciile secrete în aceste zboruri ale SIA. Și apoi ar trebui să știm clar care sunt statele membre în care aceste probleme au apărut. Ehm, s-au făcut acuzații în legătură cu Lituania, Lituania țara care este acum la președinția Uniunii Europene, dar s-a mai vorbit și despre Irlanda, despre Regatul Unit și trebuie să știm care sunt uh, țările uh, vizate și ce putem face pentru a evita uh, repetarea unor astfel de situații. Pentru că nu trebuie să permitem impunitatea Uh, în legătură cu astfel de activități. Nu trebuie ca astfel de evenimente să poată să aibă loc fără să știm cine a fost la curent cu ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu adevărat și apoi ce putem face pentru a evita astfel de evenimente. Pentru că ancheta uh, în curs se pare că nu a dus la răspunsuri concrete și de aceea dorim să adresăm această întrebare uh, cu solicitare de răspuns oral. Avem și o rezoluție în care uh, Uh, solicităm sprijinul Parlamentului pentru a lansa un mesaj puternic uh, în atenția statelor membre și a Consiliului, spunând că Parlamentul European dorește să dea curs uh, acestei întrebări. Mulțumesc, domnul Elmar Brock, coautor la această întrebare. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, stimat reprezentant al Consiliului, în realitate, după 9 septembrie după 11 septembrie, se corectează vorbitorul, s-au întâmplat multe lucruri care, ne-au, care nu au fost 100% uh, compatibile cu modul în care percepem uh, statul de drept și colaborarea între state. Și trebuie să ne asigurăm că uh, aceste lucruri nu se vor mai întâmpla. Dar trebuie să înțelegem și care a fost, trebuie să luăm în considerare contextul în care au avut loc aceste lucruri. Trebuie să încercăm în același timp să combatem terorismul în compatibilitate cu statul de drept și nu în contradicție cu el trebuie să nu creăm impresia în dezbaterile noastre că există anumite state care sunt uh, dușmanii noștri. Și în același timp trebuie să vedem că chiar și într-un stat de drept, cum este cel, în, uh, cel din Statele Unite, aceste aspecte sunt discutate în mod critic. Și spun aceste lucruri pentru de dragul obiectivității. Sper că Consiliul și Comisia ne pot ajuta să răspundem la întrebări care își pot găsi un răspuns. În anumite puncte, uh, un, lucrurile sunt dificile Uh, formularea ar putea și să clarifice apar foarte des. Nu știm de fiecare dată că anumite lucruri s-au întâmplat, de aceea vrem clarificări. Mă interesează acest subiect uh, și în legătură cu discuția pe care o ducem referitor la NSA aș dori să o sprijin pe doamna vicepreședinte. În ceea ce privește clarificarea uh, drepturilor cetățenilor la informare și reclamații, este foarte importantă. Cred că este oportunitatea să ne uităm înainte pentru a găsi soluții. Cred că în uh, domeniul protecției datelor trebuie să facem uh, Uh, progrese, să creăm soluții ale statului de drept, soluții constructive care mai târziu să împiedice să, să se întâmple din nou ceea ce se pare că s-a întâmplat. De asemenea, trebuie să găsim soluții um, astfel încât statul, statul de drept să nu fie în, contra, în contradicție cu colaborarea serviciilor secrete, care este atât de importantă. De aceea, trebuie să ducem la bun sfârșit acordul cadru uh, referitor la protecția datelor cu caracter personal, foarte important pentru cetățenii europeni. Este important să creăm această legătură și să luăm precauții pentru viitor și să avem soluții puternice pentru viitor. De aceea sunt coautor al întrebării cu solicitare de răspuns uh, oral, dar nu sunt coautor al rezoluției. și uh, trebuie să vă spun că numele meu uh, apare totuși în această rezoluție în, atunci când se spune că mi-ați răspuns la o întrebare. Mulțumim. Acum domnul Leschevicius. President, Vice President of the Commission. Stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei, stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur de această ocazie pe care o am să răspund la întrebarea cu solicitare de răspuns oral depusă de Comisia pentru Libertăți Civile. Este important să încep prin a aminti cadrul juridic ca, în care funcționează instituțiile noastre. Tratatul stipulează. Securitatea națională este doar de responsabilitatea statelor membre. Acest lucru înseamnă că activitatea agențiilor de informații ale Uniunii, eh, ale statelor membre nu eh, este discutată la nivel european și deci doar statele membre pot analiza afirmațiile legate de programul CIA. Aspecte care țin uh, de um, agențiile de informații ale statelor membre nu sunt chestiuni europene. Asta spune tratatul. De aceea Consiliul nu a făcut nimic în urma rezoluției adoptate de dumneavoastră în septembrie 2012 nu este posibil ca Consiliul să dea declarații în legătură cu activitățile serviciilor de securitate ale statelor membre, având în vedere că nu este o competență a sa. De aceea, Consiliul nici nu a organizat audieri cu agențiile de securitate ale Statelor Unite respective. Dar statele membre pot să-și ofere asistență, dar doar la nivel bilateral nu este de competența Consiliului să propună acțiuni de salvgardare ale drepturilor omului um, în schimburile de informații ale serviciilor secrete. Înțelegeți că aceste obligații juridice pe care trebuie să le respecte Consiliul și toate instituțiile europene în legătură cu acest aspect, înseamnă că Consiliul nu a putut să ia niciun fel de măsuri în urma recomandărilor din raportul dumneavoastră de anul trecut. Asta nu înseamnă că Consiliul și-a păstrat tăcerea. A spus clar de mai multe ori că lupta împotriva terorismului trebuie să aibă loc respectându-se legile naționale, inclusiv drepturile omului și dreptul umanitar internațional și dreptul refugiaților. S-a spus clar că existența unor facilități de deținere secretă în care persoanele sunt uh, ținute într-un vid juridic nu um, pot să existe respectându-se dreptul internațional. Trebuie să luptăm împotriva terorismului pe termen lung și um, rămânem fideli valorilor noastre. Orice încălcare a drepturilor omului și a statelor de drept, de guverne, agenții în lupta împotriva terorismului ar putea să încurajeze persoane să facă apel la terorism. Bineînțeles, astfel de circumstanțe nu pot justifica niciodată sau pot reprezenta scuze pentru acte teroriste. Uniunea Europeană are un dialog regulat cu Statele Unite în legătură cu aspecte legate de dreptul internațional în lupta împotriva terorismului. Acest dialog este o oportunitate de a aborda chestiuni cum ar fi arestarea, deținerea, interogarea și transferul uh, unor suspecți de terorism. El permite Uniunii Europene să sublinieze importanța respectării dreptului internațional uh, și a drepturilor omului, dar trebuie să fi, spunem lucrurile foarte clar. Activitățile specifice ale serviciilor uh, respective nu sunt discutate în, în cadrul acestui dialog. Parlamentul a putut participa la unele dintre aceste întâlniri. Întregul proces verbal nu a fost uh, comunicat pentru a păstra um, confidențialitatea. Astfel uh, de schimburi de opinii uh, nu uh, sunt utile decât dacă participanții se pot exprima liber. Și o diplomație mai tăcută este mai utilă decât anunțurile publice. De aceea, Consiliul nu acceptă că a încălcat principiul cooperării loiale între instituții în ceea ce privește accesul la documente și răspunde tuturor solicitărilor conform regulilor și practicilor în vigoare. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei, stimați eurodeputați, cu toții funcționăm într-un cadru legal pe care trebuie să-l respectăm. Dacă putem să ne ameliorăm uh, activitatea, dacă putem lua măsuri, suntem gata să o facem, așa cum se întâmplă și în ceea ce privește dialogul nostru cu Statele Unite. Dar dacă dorim să respectăm principiile pe care tocmai le-am menționat, cea mai bună cale de a o face acest lucru este printr-o diplomație uh, Uh, răbdătoare și cu discreție. Acesta este cel mai bun mod de a obține rezultate. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc. Acum are cuvântul doamna vicepreședintă Reding. Domnule președinte, practicile care sunt uh, numite extradări reprezintă o încălcare gravă a mai multor drepturi fundamentale. Implicarea um, detenția arbitrară, arestarea, arestarea fără uh, mandat și uh, adesea uh, proastele tratamente și uh, tortura. Și de mai multe ori am spus în plenul Parlamentului că lupta împotriva terorismului nu poate să justifice astfel de practici. Și uh, aceasta a fost confirmat și de președinția Consiliului Însă, președinția Consiliului a subliniat, a mai subliniat și un alt aspect, uh, respectiv uh, faptul că problemele de uh, securitate națională nu sunt de competența Uniunii, Europeană, Uniunii Europene. Tratatele nu acordă Comisiei niciun fel de competențe de a desfășura anchete ale unor astfel de situații. Și de aceea, întotdeauna Comisia a subliniat că e de căderea statelor membre să deruleze anchete independente, aprofundate uh, și cuprinzătoare, amănunțite uh, și e o obligație pozitivă care decurge din Convenția Europeană privind drepturile omului pentru a stabili răspunderea, uh, pentru a găsi vinovații și pentru a permite victimelor să primească reparare pentru pagubele suferite. Eh, eurodeputații au menționat încă o dată o posibilă încărcare de către uh, Uniunea Europeană, de către statele membre care au, eh, se pare că au cooperat cu programul CIA. Această întrebare se referă mai ales la cooperarea judiciară cu Statele Unite ale Americii. Însă acum aș dori să pun uh, lucrurile pe tapet. Pe, la, la, la vremea executării programelor CIA între 2001 și 2003, nu exista niciun fel de prevedere europeană care să se aplice cooperării judiciare între Uniunea Europeană și SUA. Doar în octombrie 2009, Consiliul a adoptat o decizie care aproba încheierea a două acorduri cu Statele Unite, un acord cu privire la extrădări și un alt acord cu privire la asistență judiciară Um, reciprocă. Ambele acorduri au intrat în uh, vigoare în 1 ianuarie 2010, iar aceste două acorduri clarifică și unifică cadrul juridic de cooperare judiciară în domeniul uh, penal cu Statele Unite ale Americii. De atunci încoace. Încă o dată aș dori să fac o distinție foarte clară între două necesități. În primul rând, uh, obligația de a uh, dezvălui adevărul. Aceasta este de competența exclusivă a statelor membre. Comisia nu poate să coordoneze în mod direct și nu poate nici măcar să înlesnească anchetele uh, naționale în acest domeniu, pentru că Comisia nu are competențe de a uh, convoca reuniuni, uh, reuniuni ale. Uh, ale uh, procuratorii sau al, a altor uh, instanțe care se ocupă de anchete. Consiliul este prezent la dezbatere astăzi și a spus foarte clar în ce constă răspunderea sa în acest domeniu. Un al doilea element pe care aș dori să-l menționez, pentru a evita repetarea unor astfel de evenimente. Uniunea Europeană, ă, ă, a acțiunile Uniunii Europene și a statelor membre împotriva terorismului trebuie să respecte întotdeauna normele în domeniul drepturilor fundamentale. Una dintre schimbările majore a cadrului juridic de la prima rezoluție Uh, a Parlamentului European o reprezintă intrarea în vigoare a acordului ue în ce privește extrădările și cooperarea judiciară în uh, domeniul poliționesc și judiciar. Iată care sunt canalele principale pentru cooperarea în domeniul respectării legii și Comisia trebuie să se asigure că acest instrument, ca și toate celelalte uh, texte legislative uh, ale Uniunii Europene uh, în acest domeniu, sunt puse în aplicare cu respectarea deplină a Cartei Drepturilor Fundamentale. Și pe această bază, doamna comisar Malmström împreună cu mine, am trimis în 5 martie 2013 o scrisoare ministrilor de interne și ministrilor de justiție din toate statele membre în care subliniem importanța folosirii tuturor instrumentelor relevante ale Uniunii Europene în lupta împotriva terorismului și pentru a aminti că aceste instrumente trebuie aplicate și utilizate cu respect, utilizate cu respectarea de plină a cartei. Însă doar șase state membre au răspuns la această scrisoare deocamdată. Serviciile Comisiei Europene au reamintit celorlalte ă, state membre despre această scrisoare în luna iunie, iulie și Comisia Europeană va continua să încurajeze statele membre să răspundă la această scrisoare pentru că nu avem intenția de a da, ă, trece sub ă, tăcere această provocare pentru cooperarea viitoare în domeniul penal. És most a képviselőcsoportok nevében felszólal. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele... Mulțumim, doamnă Reding. Urmează acum domnul Coelho, în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, stimate reprezentant al Consiliului, doamnă Reding, stimați colegi. Scopul nu scuză mijloacele. Așadar, noi condamnăm aceste practici ilegale, um, răpirea, um, extrădările, um, tortura. Solicităm anchetarea și aflarea adevărului referitoare la toate aceste activități Dorim de asemenea să cunoaștem care sunt uh, evoluțiile recente pe baza recomandările adoptate în plen. Însă vedem că avem de-a face cu o uh, reticență din partea statelor membre să coopereze. Este trist că această întârziere și această trăgănare continuă și că nu s-au dus la bun sfârșit anchete eficiente care să ne ajute să aflăm adevărul despre aceste evenimente, astfel încât să putem uh, da responsabilitatea celor responsabili pentru asta. Trebuie, doamnă Reding, să ne asigurăm că astfel de evenimente nu vor mai avea loc în viitor. Eu cred că investigațiile duse de către statele membre trebuie să se bazeze pe dovezi juridice solide și cu respectarea legislației Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că oamenii își amintesc că Parlamentul a lucrat pentru ei. Este important să vedem care state membre au fost responsabile și să ne asigurăm că Consiliul nu va minți din nou Parlamentul așa cum a făcut-o în trecut. Grupul și partidul meu își reafirmă angajamentul față de uh, valorile și principiile europene, statul de drept și protecția drepturilor fundamentale ale a tuturor ființelor umane. Nu suntem de acord cu anumite părți ale textului, însă suntem de acord cu principiul acesteia dați-mi voie, în orice caz, să o felicit pe Ellen Flotră pentru acest uh, document. Mulțumim. Acum, în numele socialiștilor, doamna Fayon, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acum aproximativ un an am adoptat o rezoluție și am cerut în această rezoluție un răspuns în legătură cu presupusa deținere Um, de prizonieri în cadrul uh, programului CIA și adevărul încă nu este cunoscut. Nici un stat membru, nici Comisia Europeană, nici Consiliul nu au răspuns apelurilor Parlamentului European. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea um, pentru aceste încărcări rușinoase ale drepturilor omului um, fără precedente la al doilea război mondial încoace. Nu au avut loc anchete independente, dar apar noi evenimente. Uh, Uniunea Europeană nu trebuie să-și ascundă propriile erori. Uh, aceste erori se repetă. Uh, tragediile se repetă. Am văzut ce s-a întâmplat la Lampedusa. Uh, Um, au murit aproape 300 de refugiați sirieni. Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu în protecția drepturilor omului. Noi, europenii, tot spunem că suntem uh, zona cea mai modernă din lume, dar cu astfel de ignoranță cu această atitudine în care, prin care permitem încălcările drepturilor omului, pierdem credibilitatea cetățenilor noștri. Cum putem cerul altora să acționeze într-un anumit fel? Câți oameni trebuie să mai moară? Câte vieți trebuie să mai fie pierdute uh, până când Uniunea Europeană acționează și își asumă responsabilitățile? Astăzi, un an mai târziu, încă vorbim despre aceleași lucruri. Vorbim despre suveranitatea unui stat, vorbim despre încălcarea drepturilor și libertăților și printre aceste încălcări ale libertăților trebuie să menționăm uh, și um, deținerea, um, încălcarea unor principii și dispariția unor persoane. Apar noi elemente și aceste elemente confirmă faptul că guvernele europene au cooperat cu Statele Unite și cu CIA-ul în aceste programe secrete de aceea, adresăm un apel Lituaniei pentru a include acest subiect și anume responsabilitatea Uniunii Europene uh, pe ordinea de zi a miniștrilor de resort. Suntem dezamăgiți de faptul că 8 state membre ale Uniunii Europene încă nu au răspuns la scrisoarea cu întrebarea în legătură cu aceste programe. Nu trebuie să permitem acestor evenimente să se mai repete. Din păcate, apar noi scandaluri, înregistrări telefonice, uh, programul PRISM și așa mai departe. Și nu am primit răspunsuri satisfăcătoare la rezoluția noastră de acum un an în legătură cu presupusele încălcări ale drepturile omului uh, pe solul european. Deci, dragi colegi, doamnă comisar, sper că mâine uh, Uh, vom sprijini cu toții um, rezoluția pentru că suntem responsabili să atragem atenția asupra acestor încălcări de drepturilor. Mulțumesc. Doamnă Faion, domnul Lisa, care o întrebare pentru dumneavoastră. Um, răspundeți? Vă rog, domnule Lisep, că aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă Fayon. Vă respect foarte mult. Am multă stimă pentru dumneavoastră, dar mă întreb, ați citit care este titlul dezbaterii de astăzi? E vorba de presupusul transport și presupusa deținere. Nici o anchetă din un stat membru nu s-a încheiat. Anchetele sunt în curs. Nu ar fi mai bine, doamnă Fayon, să vorbiți despre presupusa transportare și de sus, deținerea suspectată ilegală de prizonieri este un uh, fapt care nu a fost dovedit de sistemul de justiție al statelor membre. Mulțumesc, stimate coleg. Sunt de acord cu dumneavoastră că titlul rezoluției este presupusă transportare și detenție, dar Adevărul este că în fiecare zi, în fiecare lună citim în mass media, auzim de la diferite organizații că apar elemente noi și nicio instituție, nici guvernele europene nu au răspuns la apelurile noastre de acum un an. Multe anchete au fost stopate, întrerupte, inclusiv în Lituania. De aceea eu cred că nimeni uh, nu a descoperit întregul adevăr și noi trebuie să atragem atenția asupra acestor încălcări ale drepturilor. Mulțumesc! Doamna Latford are cuvântul numele liberalilor. Mulțumesc. Această rezoluție face două lucruri. Repetă critica noastră ce ține de decenii față de extradările speciale ale, Uniunii Europe- ale Statelor Unite um, și complicitatea statelor uh, membre în acest sens. Luna trecută s-au, s-au împlinit 10 ani de când am uh, organizat uh, prima audiere în Parlament referitoare la Guantanamo. Statele Unite și Europa au mers pe o cale și rezoluția critică asta, dar rezoluția face și un al doilea lucru, să ceară responsabilizare la nivelul statelor membre, inclusiv pentru țara uh, mea, Regatul Unit, și solicită ca instituțiile europene să asiste acest uh, proces. Nu, domnule ministru, din partea președinției, asta nu cade în afara competențelor Uniunii Europene și a Consiliului. De ce altfel am avea clauze referitoare la drepturile omului în tratatele noastre și Carta Drepturilor Fundamentale? De ce se prevede oare că acțiunile antiteroriste trebuie să uh, respecte statul de drept și drepturile fundamentale? Ne bazăm pe niște probe care sunt într-o cantitate enormă și cred că ar trebui să renunțăm la această formulare presupuse, încălcări și așa mai departe. Revenind la cadrul juridic internațional, clar este că Statele Unite au încercat, prin războiul împotriva terorismului, să submineze norme internaționale. Terminologia uh, s-a schimbat Uh, sub președintele Obama, dar în continuare Statele Unite își, asu își asumă um, dreptul de a defini ce este războiul. Sub uh, aceleași sub aceleași pretexte Statele Unite uh, utilizează drone pentru a ucide persoane și de asemenea sub același pretext la Guantanamo sunt uh, închise persoane care nu au fost supuse niciodată unui proces just. Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de lider pentru, în ceea ce privește aplicarea dreptului uh, internaional În calitate de vicepreședinte a delegației pentru Statele Unite, îmi doresc ceea ce, ceea ce este mai bine pentru Statele Unite. Când un prieten de-al tău își pierde controlul și nu merge pe drumul cel bun, încerci să-l aduci înapoi pe drumul cel bun, nu să-l împingi mai departe uh, pe calea greșită. Președintele, mulțumesc. Doamna Flotră, acum, timp de două minute, în numele verzilor domnule președinte să a acest lucru în urmă cu un an am adoptat un raport care continua această activitate greoaie și foarte importantă dusă de sub egida domnului Coelho la această comisie de anchetă. Un raport care a fost adoptat în urmă cu un an, cu o majoritate foarte mare și sper că acest consens pentru adevăr și uh, justiție să se regăsească și mâine cu ocazia votului pentru această rezoluție. De, aceast, de un an, această rezoluție face un bilanț al tuturor evenimentelor care au avut loc și colegului din Polonia aș dori să-i spun că de un an încoace am uh, avut uh, decizia curții uh, cu privire la Macedonia în speța El Masri în decembrie anul trecut. În acest an, Finlanda, prin uh, mediatorul său, a lansat o anchetă în noiembrie anul trecut. Au fost făcute condamnări în Italia, condamnarea unor înalți demnitari uh, italieni și americani uh, care făceau parte din uh, CIA, CIA și serviciile secrete italiene. Uh, sunt anchete care au fost finalizate. Victime mele au început să apară și să uh, și ceară dreptatea în Lituania uh, în septembrie anul curent și în iunie în Polonia o victimă își uh, pledează cauza, a primit statutul de victimă în Polonia. Fiecare lună, fiecare zi ne aduce noi informații și cred că ar fi inutil ca statele membre să pună capul în nisip, nisip precum struțul, sperând ca totul să fie dat Uh, uitării negurile istoriei și că nu știm niciodată adevărul. Multe, uh, mulți oameni lucrează, multe cazuri au ajuns uh, în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului și președinția Consiliului pe care o reprezentați, stimate domn, sunteți lituanian. Țara dumneavoastră întotdeauna a afirmat că o să relanseze o anchetă, că o va face dacă apar noi fapte, noi elemente aceste noi elemente au apărut, sunt reale și deci vă rog să asumați această răspundere, vă rog să creați un cadru european pentru susținerea anchetelor în statele membre, pentru ca în sfârșit cetățenii europeni să fie sigur că politicile duse în numele securității lor se fac cu respectarea totală a drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumim! Acum domnul Kirkop, un minut și jumătate, în numere ECR. Uh, Uh, domnule președinte, domnule comisar, bineînțeles, acuzațiile nu pot fi ignorate. Trebuie abordate cu seriozitate. Tortura și tratamentul inuman nu sunt și nu pot fi niciodată instrumentele sau bazele pe care putem construi um, o societate liberă. Țara mea, Regatul Unit, este una dintre țările împotriva cărora s-au făcut aceste um, acuzații uh, un stat de drept. Și mă bucur, um, m-aș bucura să există o anchetă care să um, uh, reinstituie reputația serviciilor noastre de securitate. O astfel de anchetă, eventual judiciară și absolut independentă, uh, trebuie făcută la nivel de stat membru, dar nu cred că acest Parlament trebuie să facă cereri în legătură cu modul în care au loc anchetele. Din păcate, aici, um, acuzațiile de multe ori devin fapte și uh, se condamnă uh, în toate direcțiile. Acest Parlament dorește ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important um, în supravegherea serviciilor de informații. Eu întreb de ce, uh, cum ar face acest lucru în mod uh, credibil și rațional. N-am nici cea mai vagă idee și nici alții care uh, vorbesc de uh, obiectivitate și corectitudine aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele GUE, are cuvântul doamna Vergia. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu mai bine de un an am adoptat acest text cu privire la activitatea ilegală a SEIA pe teritoriul Europene. A fost un reper foarte important uh, în stabilirea răspunderii în cadrul acestui program sinistru SEIA uh, pe teritoriul Uniunii Europene și conținea uh, rezultate clare și concrete. Uh, la un an după acest uh, vot uh, și rapoarte numeroase, printre altele și ale Consiliului Europei. Cred că e foarte important să facem o, un inventar și mulțumesc doamnei Flotră pentru uh, onestitatea de care dă dovadă. Unde ne aflăm? Într-un impas sau aproape într-un impas. Majoritatea recomandărilor nu au avut, nu au avut urmare, ancheta judiciară nu a progresat și totuși nou, tot timpul apar noi informații care, care stabilesc realitatea. Eu aș vorbi despre uh, probleme judiciare. Această inerție este scandaloasă. Mulți și-ar, uh, mulți și-ar dori uh, să ne întoarcem în uh, uh trecut și să, să procedăm la generalizări. Nu înțeleg de ce. Rezoluția care va face obiectul votului va fi aceeași ca uh, acum un an. Ne uh, menținem pe poziții pentru ca victimele, așa cum spunea doamna comisar, uh, pentru ca victimele să primească uh, uh, reparații. Încălcarea drepturilor omului nu poate fi tolerată inclusiv sau mai ales când e vorba de uh, state membre membre care se fac responsabile. Domnule ministru, vă rog, uh, considerăm cu toții că, uh, care suntem prezenți în această sală că uh, respectarea drepturilor cetățenilor ne privește. Deci vă rog, nu vă mai ascundeți în spatele competențelor dumneavoastră și răspundeți la întrebările noastre, vă rog. În ceea ce lupta împotriva terorismului nu trebuie niciodată să uh, justifice anumite concesii făcute în ce privește drepturile omului. E o nevoie uh, flagrantă de libertate și justiție și dacă se constată încălcări ale drepturilor omului, atunci ele trebuie să fie sancționate pentru a evita repetarea unor astfel de acte. La 10 ani după ce s-au întâmplat toate acestea ar fi timpul. Mulțumesc! În numele grupului EFD are cuvântul domnul Batten. Un minut. Thank you. Um, Mulțumesc. Dacă persoane au fost uh, transportate în mod ilegal uh, de-a lungul frontierelor europene, acest lucru este greșit. Orice suspect are dreptul la un proces just. Însă, această întrebare orală nu se referă la asta. Este uh, o întrebare care dorește să solicite comisiei să controleze mai multe lucruri. Publicul poate citi mai mult despre asta în documentul comisiei strategia europeană de securitate publicată în cadrul programului Stockholm. Această propunere este doar încă un pas către crearea Statelor Unite ale Europei. Așa cum Uniunea Europeană are acum o afacere externe, o politică externă comună, dorește să își uh, contro- să controleze și serviciile de securitate acum. Uniunea Europeană nu are puterea deocamdată să facă asta și trebuie să ne asigurăm că nu o, avea, nu o va avea niciodată. Köszönöm szépen. Mulțumim. Domnul Papa Nicolau acum, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă revenim puțin în timp, acum cinci ani, când am început să discutăm despre aceste lucruri, unii din dintre noi tocmai fusesem aleși și am avut un raport în legătură cu informațiile pe care le aveam atunci, afirmațiile um, care au fost făcute și nu toți deputații au sprijinit acest text pentru că unele dintre acuzații aveau motivații politice sau nu aveau o bază reală. Spun acest lucru pentru a explica clar un lucru. Cu toții dorim să protejăm drepturile omului, în fiecare caz. Cu toții suntem împotriva acțiunilor ilegale și orice încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului este inacceptabilă și trebuie condamnată. Este absolut clar acest lucru. Și de aceea când am aflat asta, am votat pentru raportul Flotvă și l-aș vota din nou. Dar acum, un an mai târziu, avem noi informații la dispoziție, avem o rezoluție care va fi votată mâine și apare din nou, apar din nou afirmații și nume. Um, trebuie să fim foarte atenți Nu în mass media trebuie judecate aceste fapte. Trebuie să existe anchete în statele membre. Doresc să spun din nou că suntem pentru respectarea perfectă a drepturilor omului, dar am rezerve în legătură cu o rezoluție care ar putea fi inexactă și incorrectă um, în legătură cu anumite aspecte, poate multe aspecte. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Gomes, două minute. Mulțumesc uh, doamnei Flotră pentru tot ce a făcut. Uh, Uh, pentru munca sa care a dus la această revoluție. Constatăm că guvernele statelor membre și ale țărilor condedate, Comisia, Consiliul, autoritățile din SUA continuă să tacă, să nu dea uh, răspuns la uh, întrebările puse și la recomandările care fac parte din raportul european în ce privește tortura și tratamentele aplicate deținuților CIA. CIA. Chiar eu am cerut noi clarificări în ce privește cele 27 de zboruri care au avut loc uh, între septembrie 2001 și august 2006 pe teritoriul uh, Portugaliei. Scrisoarea pe care am trimis-o în octombrie 2011 guvernului actual din Portugalia nu a primit niciun fel de răspuns încă și trebuie să spun că regret enorm acest lucru. Uh, rapoartele ONG-urilor tot mai numeroase dovedesc uh, complicitatea autorităților europene în această încălcare grosolană și foarte gravă a drepturilor omului. Și uh, în sine toate aceste acuzații ar reprezenta o crimă, ceea ce încurajează încălcarea drepturilor fundamentale în politicile împotriva terorismului în Uniunea Europeană și în SUA, precum programul PRISM, NSA-ul, supravegherea uh, NSA și uh, apoi toate operațiunile derulate de către serviciile secrete americane și uh, britanice, dar și um, interceptările telefonice de la Belgacom. Uh, sigur că trebuie să luptăm împotriva terorismului, dar nu putem combate terorismul cu aceste uh, metode ilegale și obscene. Uh, se procedează la espionaj cu violarea vieții private. Agențiile, um, serviciile secrete ale americane și serviciile secrete din Europa, din țările europene, sunt prezentate ca un fel de uh, instrumente uh, Uh, ale Comisiei Actelor Ilegale. Și tot ceea ce face și spune Consiliul uh, reprezintă o adevărată mascaradă. Ne aflăm ca într-un roman de Orwell. Um, uh, a fost uh, lansată această comisie Statele Unite, apoi Comisia Libe, dar suntem cu mâinile și cu picioarele uh, legate. Nu ne putem exercita competențele și până când nu primim răs, răs, răspunsuri concrete, nu ne ridicăm niciodată la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Vor persista aceste tensiuni, neînțelegeri între noi și uh, omologii americani. Uh, președintele o întrerupe pe oratoare. Mulțumesc. Domnul Lisek dorește să vă pună o întrebare conform procedurii cartonașului albastru. Acceptați această întrebare? Vă rog, domnule Lizec, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult munca dumneavoastră. But ați folosit, ați vorbit de cooperarea între agențiile europene, agențiile secrete europene și uh, NSA, care ar avea o natură penală. Dar aceasta se bazează pe acorduri uh, internaționale bilaterale. Unde este natura penală? E vorba de uh, luarea datelor și încălcarea uh, caracterului personal al datelor cetățenilor. Totul este împotriva legii și asta uh, implică o interpretare extensivă a acordurilor existente și asta încalcă drepturile cetățenilor. Nu este modul cel mai bun de a uh, combate terorismul. Într-adevăr, uh, asta pur și simplu este în favoarea teroriștilor, joacă în mâna lor și aruncă suspiciunea în mintea cetățenilor noștri Președintele. Domnul Piotrowski, un minut. Dziękuję bardzo. Zarówno w dzisiejszym pytaniu ustnym, jak i w... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, la întrebările orale, dar și la rezoluții cu privire la închisorile CIA din Europa, Parlamentul caută să uh, garanteze respectarea drepturilor omului, serviciile secrete nu ar trebui să aibă prerogative de uh, arestare a oamenilor. Parlamentul nu are competențe în această privință. Toată lumea din această instituție este pentru respectarea drepturilor omului. ECR propune foarte scurt și foarte succint o rezoluție, o rezoluție foarte bună Ne interesează mijloacele utilizate pentru garantarea drepturilor omului. Am putea sprijini aceste mijloace, dar dacă ar fi să intervenim la nivel operațional, uh, la nivelul acestor agenții, întrebarea mea este dacă vom adresa tot timpul întrebări și vom adopta rezoluții și atât. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Protasievici. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz, wiceprzewodnicząca komisji. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, nu există nicio îndoială că orice încălcare a legii și orice cazuri uh, de asemenea fel trebuie să fie clarificate. Asta se aplică tuturor celor implicați, atât aici în Europa, cât și dincolo de Atlantic. Există niște cazuri în derulare, niște spețe care uh, încă nu au fost hotărâte de ambele părți ale Atlanticului și dacă s-ar și atunci când se găsesc probe, sentințele sunt extrem de dure. Sunt perfect convins că și asta se va întâmpla și cu așa zisele sau cu pretințele închisori care sunt în Polonia. Polonia este una din țările menționate în rezoluție și vreau să subliniez că există uh, o anchetă independentă în curs de derulare. Și sunt convins pe deplin că există bunăvoința necesară pentru a clarifica orice fel de acuzații și nu este un caz ușor. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Există foarte multe probleme Orice fel de evaluare a sistemelor judiciare din statele membre, care este menționată în textul rezoluției, este îndoielnică. Reprezentanții Consiliului au dreptate atunci când spun că asta cade în competența statelor membre. Dacă nu facem nicio trimitere la Uh, parchete și la sistemele judiciare în text, mă tem că nu vom putea sprijini această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aveți un cartonaș albastru. Sunteți de acord să răspundeți? Aș dori să-l întreb pe coleg, spune doamna Flotru, dacă nu crede că în uh, ceea ce privește independența anchetelor există niște norme internaționale care trebuie să fie respectate și dacă consideră că alineatul 6, care solicită Poloniei să continue ancheta cu mai multă transparență și să coopereze fără uh, rezerve cu agențiile internaționale, are vreo legătură cu uh, aceste acuzații care au fost aduse. Eu să știți că am luat parte la audierile care au avut loc la Comisia Libe în urmă cu ceva timp. Și am avut ocazia atunci să analizăm detalii, ă, situația în detaliu în diverse țări. În ceea ce privește Polonia, chiar și observatorii independenți trebuie să recunoască că vorbim de un stat membru care are disponibilitatea din partea parchetului să găsească detaliile acestui caz și să îl soluționeze. Unii inculpați și unii reprezentanți ai ONG-urilor au vorbit despre lipsa de transparență, dar până la urmă aici vorbim despre chestiuni secrete, chestiuni sensibile și trebuie să nu uităm. Vorbitorul este întrerupt de președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Lasac. Un minut. Vážený pane předsedo, dámy a Domnule președinte, doamnelor și domnilor, respectarea drepturilor omului. Acesta este principiul de bază pe care societatea europeană este construită. Sunt un politician care își amintește foarte bine regimul totalitar comunist uh, și știu uh, în ce măsură pot să fie încălcate drepturile omului securitatea și dreptul la viață sunt drepturi fundamentale. Atacurile din New York, din Bali, atacurile cu bombă din Madrid, toate atacurile teroriste din uh, Londra sunt numai trei exemple de situații în care drepturile fundamentale ale omului au fost călcate în picioare. Dacă cineva încalcă aceste drepturi, desigur, nu pot să fie surprinși că nu suntem drăguți cu ei, fără anchete și fără procesul de anchetă din America, mulți dintre acești criminali nu ar fi fost niciodată prinși. De aceea nu înțeleg poziția unor colegi ai noștri care, în esență, ă, îi atacă pe colegii americani și cer să se facă ceva ă, din partea Comisiei. Domnul Snowden a fost acuzat de încălcarea drepturilor de informare. Faptul că uh, cerem uh, ca el să fie un candidat la prețul uh, Saharov este tot un atac la adresa colegilor noștri. Domnul Vlasac. Mulțumesc, dragi colegi. Respectarea drepturilor fundamentale a drepturilor omului, bineînțeles, reprezintă un element cheie al politicii Uniunii Europene și, de aceea, e de la sine înțeles să facem totul pentru a garanta respectarea acestor drepturi, să devenim activi acolo unde aceste drepturi sunt încălcate. În același timp, să ne punem o întrebare. Care este plusvaloarea acestei rezoluții, rezoluție pe care o vom vota mâine? Noi am votat deja în anul 2012 mm, acest subiect. Am avut un raport uh, din proprie inițiativă a doamnei Flotră, un uh, raport uh, echilibrat, acceptabil, bazat pe fapte. E foarte important ca mm, Comisia și Consiliul să fie întrebate ce s-a întâmplat cu acel raport și ce trebuie să facem în continuare. E foarte bine să uh, ne amintim de acest subiect, dar nu cred că este corect ca din nou să ne uh, ocupăm de aceleași și aceleași lucruri, pentru că până la urmă repetăm ceea ce am făcut anul trecut și atunci cumva nu facem altceva decât să ne ținem ocupați. Tocmai de aceea mă întreb de ce apare acest punct pe ordinea de zi. Uh, pentru că până la urmă putem să adresăm niște întrebări Comisiei și Consiliului. Această rezoluție merge dincolo de ceea ce am decis în anul 2012. Și, uh, pe de o parte, ne depășim prerogativele, de cealaltă parte, mergem dincolo de posibilitățile pe care le avem ca Uniune Europeană. Prin urmare, ar fi fost mult mai corect să ne bazăm pe fapte, să ne bazăm pe soluții adecvate și, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Are cuvântul domnul Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. Sensul cooperării este să acționăm înspre uh, garantarea securității și asta într-o manieră echitabilă. Cred că nimeni nu pune sub semnul întrebării faptul că în lupta contra terorismului acest tip de cooperare între serviciile secrete, între serviciile secrete ale aliaților, reprezintă o necesitate. Dar la ce asistăm noi acum? Vedem că au fost uh, Uh, implementate niște practici în anumite state membre care mm, se, care vin în contradicție cu drepturile omului. Și am spus-o de mai multe ori. Dacă noi înșine nu luăm în serios propriile reguli, atunci nu putem să um, le cerem altora să ia aceleași reguli în serios. Toată această discuție are o valoare simbolică. Nu putem să acceptăm ca în Uniunea Europeană, fără niciun fel de urmări, fără niciun fel de consecințe, să existe acorduri internaționale nerespectate și asta cu bună știință la nivelul autorităților naționale. Putem să facem solicitări formale pentru a avea o imagine cât se poate declară în fața cetățenilor europeni pe acest subiect. Mulțumim, domnule Șogor. Domnule Șogor, e un cartonaș albastru. Sunteți dispus să acceptați întrebarea? Poftiți, vă rog. Mulțumesc domnule Șogor. Sunt 100% de acord cu colegul meu Șogor. Dar am o întrebare. Suntem de acord că anchetele cu privire la centrele de detenție CIA ar trebui să fie unele în care guvernele naționale joacă un rol mai important și sunt de acord cu colegul meu, cu domnul Șogor țara noastră, guvernul nostru, joacă un rol important în toată afacerea Snowden, dar și în chestiunile CIA. Și trebuie să joace un rol. Mă scuza, uh, mulțumesc. Mulțumesc. Bineînțeles că sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cred că este sarcina statelor membre, într-adevăr, să ancheteze aceste lucruri. Nu am de gând să fac o listă a statelor vizate ca să spun unde ar trebui să aibă loc aceste anchete. Nu știu ce răspuns să vă ofer. În ceea ce privește uh, închisorile CIA, uh, cazul Snowden, până la urmă, sunt competențe ce țin de statele membre. România e, de exemplu, și ea afectată. Eu sunt din România. Uh, deci nu pot să comentez ceea ce ați spus noastră despre guvernul maghiar. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Valesa un minut și jumătate. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, proiectul de rezoluție conține niște elemente care sunt de neacceptat pentru mine. Acuzațiile legate de lipsa de claritate și transparență ale anchetei poloneze se numără printre ele. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că acțiunile agențiilor de securitate țin de competența statelor membre. Și dați-mi voie să subliniez că anchete independente se desfășoară în acest moment în Polonia pe baza unui sistem de justiție independent uh, din această țară. De aceea, presiunea politică este de neacceptat. Ancheta este în plină desfășurare. Rezultatul său va depinde de acțiunile parchetului polonez. Dar trebuie să nu uităm că este un caz extrem de dificil pentru că majoritatea documentelor sunt încă în Statele Unite și sunt confidențiale. Trebuie subliniat că siguranța cetățenilor noștri este unul dintre cele mai importante subiecte de pe ordinea noastră de zi. Terorismul ne pune în continuare în pericol valorile. Cetățeni europeni nevinovați devin ținte ale diverselor grupuri teroriste care se folosesc de diverse mijloace. Deci trebuie să facem tot ce este posibil ca să apărăm pe cetățenii noștri. Evident, trebuie să respectăm legile existente și să ne asigurăm că apărăm drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lizec, un minut și jumătate. pani Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnul comisar, Domnule ministru, doamnelor și domnilor, sunt 100% de acord cu doamna Gomes că ar trebui să luptăm împotriva celor care încalcă drepturile omului. Nu trebuie să fim de acord cu metodele care au fost folosite împotriva prizonierilor. Dar uh, e un loc în care nu suntem de aceeași părere comunicatele de presă sunt uh, declarații în legătură cu uh, teroriștii care au fost uh, prinși. Asta nu este însă un motiv pentru Parlament să adopte o asemenea rezoluție ca aceasta. În nenumerate rânduri în trecut, problema anchetelor aflate în curs în Polonia Uh, și nu pot decât să repet ceea ce a spus colegul meu aici, lucrurile se află uh, în atenția uh, procuraturii la un nivel foarte ridicat. Uh, și, după părerea mea, instituțiile europene ar trebui să dea autorităților locale șansa uh, de a acționa potrivit principiului subsidiarității. Și încă o problemă, dacă îmi permiteți. Atunci când aceste lucruri uh, s-au uh, întâmplat, domnul Glanievski erau la putere, un guvern de stânga, și acum uh, ei neagă prezența acestor uh, persoane. Și ajungem la uh, cash DI, domnul Murphy. Thank you, President. A recent report... Mulțumesc, domnule președinte. Un raport Open Society confirmă ceea ce irlandezii știu deja de multă vreme, că Irlanda este una dintre cele 54 de state care a facilitat acțiuni ilegale ale CIA, permițând utilizarea spațiului aerian a aeroporturilor pentru uh, cauze și cazuri extraordinare. În 2005, guvernul a spus că inspecțiile avioanelor militare nu sunt necesare, deoarece au primit garanții din partea administrației SUA că deținuții nu au fost și nu vor fi transportați ilegal pe teritoriul Irlandei. Dar deja e cât se poate de clar că mai multe guverne irlandeze au știut exact că au loc aceste zboruri ilegale uh, în uh, contradicție și cu acordurile internaționale dar de dragul relațiilor bune și speciale cu SUA nu au făcut nimic decât să mușamalizeze, să tortureze și să răpească. Și iată ce s-a întâmplat de fapt în Europa. Centrele secrete de detenție trebuie închise, zborurile trebuie uh, să nu mai existe, iar deținuții trebuie eliberați sau trebuie într-adevăr sub acuzare, dar după un proces corect. Mulțumesc. Nu mai sunt alți vorbitori, așa că dau cuvântul domnului ministru Leșchevicius în numele Consiliului. President, uh, Vice President of the Commission. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, estimată doamnă vicepreședinte a Comisiei, estimați deputați. Vreau să subliniez încă o dată, Consiliul împărtășește pe deplin ideea că respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional în lupta împotriva terorismului este un lucru fundamental. Foarte mulți vorbitori în această seară au solicitat Consiliului să investigheze acuzații de, uh, referitoare la implicarea statelor membre într-un program de transport și detenție ilegală a acestor deținuți de către CIA. Consiliul este format din reprezentanții guvernelor celor 28 de state membre. Chiar dacă ar avea temel juridic să facă acest lucru, Consiliul nu s-ar bucura niciodată de sprijinul politic al celor 28 de state membre pentru a da o declarație în ceea ce privește o asemenea implicare, cu atât mai puțin să demareze o anchetă. Îmi dau seama că acest lucru este frustrant pentru deputați. Dar și noi operăm într-un cadru juridic care trebuie să fie respectat. Dacă există acuzații de implicare nepotrivită din partea statelor membre în asemenea activități, acest lucru este în primul rând o problemă a verificării, a controlului parlamentar la nivelul parlamentelor naționale și al autorităților naționale. Și există canale la nivel național pentru a răspundere guvernele. Bineînțeles, acest lucru se extinde dincolo de nivelul național, pentru că toate statele membre sunt părți contractante la uh, Carta Internațională a Drepturilor Omului. Deci există mecanismele necesare dar nu sunt mecanisme care să fie sub controlul Consiliului. Tocmai de aceea Consiliul nu a putut să respecte recomandările din rezoluția dumneavoastră. Nu are nicio legătură cu lipsa unei cooperări loiale. Are legătură cu cadrul instituțional și juridic în care operăm. De aceea vă solicit înțelegerea și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. A fost clar, avem uh, patru propuneri diferite. Închid acum dezbaterea și votul va avea loc mâine la prânz. A következő napirendi pontunk a tanács és a bizottság. Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi declarația ale Consiliului și Comisiei cu privire la politica de migrație a Uniunii Europene, în special ținând cont de evenimentele tragice din vecinătatea Lampedusa.